So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Stimate colegi, stimați colegi, nu mă grăbesc uh, pentru că tocmai am uh, acordat cuiva permisia să mai facă un drum la toaletă. Dar Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor pentru urările de bine, de sănătate pe care le-am primit în perioada convalescenței. M-am întors deja în grupul meu politic, dar parcă încă nu am reușit să ating viteza de croazieră. Dar cred că în scurt timp acest lucru se va întâmpla. Sper să putem colabora foarte bine și voi face tot ce stă în puterea mea în acest sens. Și să trecem acum la ordinea de zi, punctul 7, adoptarea unor avize sub formă de scrisoare referitoare la cerere de asistență din partea FEG. Este vorba de cazul Microsoft, va fi un vot cu apel nominal și s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, David Caza. Avem trei oameni în plus de la PPE. Foarte, foarte harnici. Acum avem încă un vot în plus. Și acum e bine. Se adoptă. Da. Rezultatul îl vedeți afișat. În cazul ăsta trecem la punctul 8, Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate la locul de muncă. Compromisul F. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Ajungem la amendamentul 39, votul pentru? Împotrivă? Nu sunt sigur și aș vrea să verificăm. S-a deschis votul electronic. Dacă a votat toată lumea, închidem votul. 28 de voturi pentru, 21 de voturi împotriva. Amendamentul 40. Pentru, împotrivă, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, Aș vrea să verificăm. 43. Ați votat cu toții. PPE are din nou un vot în plus. Va trebui să mai votăm o dată Ați votat toți. Închidem votul. 29 pentru 18 împotriva. Amendamentul 44 pentru. Împotrivă. Abține se adoptă 45 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 46 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 47. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4. Verificăm, bine, verificăm 47. Am votat toată lumea, atunci închidem votul. 24 pentru 20 împotrivă se adoptă. 48. Împotrivă abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 50 caduc. 40, 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G pentru,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 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 13 și 100 identice, votăm împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. De la buget, amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14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 31 de voturi pentru, 14 împotrivă. Îmi cer scuze, uh, privirea mea încă nu este atât de algeră. Amendamentul 16 s-a rezolvat, să ajungem la amendamentul 17 pentru împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă, dar aș vrea să verific. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Da, se adoptă. 18. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul T. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 120 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bugete nouă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul V pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul W pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 20 și 130 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri, aș vrea să verific. 132. Ați votat cu toții? Douăzeci șapte pentru 23 împotrivă se adoptă. Am votat 21, poate că nu am sesizat eu. Mulțumesc. Da, mulțumesc, mă ajutați. Amendamentul 21, da, l-am sărit eu, spune președintele, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 133. Da, 133 uh, devine caduc. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, nu, este caduc. Compromisul X pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Y pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, 22 și 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 145 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. 145, vă rog, s-a deschis votul. Ați votat toți? Atunci închidem votul. 30 de voturi pentru, 19 împotrivă, 146 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Da, dorește cineva o verificare? Da, atunci verificăm. 146, vă rog. Ați votat toți? 27 pentru 23 împotrivă se adoptă. Bugete 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 147 pentru. 147 și 148. Împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 Cadu. compromisul C. Verificăm 29, dacă doriți, desigur. Ați votat. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 2 caduc, compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, e greu să-mi dau seama, îmi cer scuze, dar aș prefera să verificăm. Amendamentul 33, vă rog. Ați votat toți? Închidem votul. 30 la 19. Aș prefera să indicați intenția de vot mai clar. Bun, buget 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Suntem la amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 retrans bugete 3 pentru, împotrivă, abțineri, cred că s-a respins, dar verificăm. Alle abgestimmt? Dann ist jetzt geschlossen. S-a închis votul. Deci 25 la 25 se, este respins. Bun. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36, caduc și votul final, primul vot pentru proiectul de raport. S-a deschis votul. Ați votat cu toții. S-a închis votul. 46 de voturi pentru 3 împotrivă, foarte bun rezultat, felicitări raportorilor și acum cel de-al doilea vot. Privind mandatul pentru negocieri, s-a deschis votul. A votat toată lumea. În cazul acesta închidem votul același rezultat. Încă o dată felicitări raportorului. Iar acum, punctul 9 de pe ordinea de zi, Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, CDFOP. Vă rog. Aufgerufen Compromise D. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi suntem amendamentul 6 s-a retras, amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge amendamentul 41, se verifică electronic. A fost mai contradictoriu, poate că am fost eu prea grăbit. A votat toată lumea. Se respinge. Amendamentul 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Este respins. Amendamentul 43. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, verificăm. 44 se verifică acum. A votat toată lumea. Atunci e închis votul și e respins. Amendamentul 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 45-46 sunt caduce. Compromisul E pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Păi suntem la bugete 6 pentru, împotriva, Abțineri se respinge. Amendamentul 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar cu semnele, cu votul cu mâna. Deci acum mă verificăm electronic. Aveți votul deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 52 cu un amendament oral al lui Emilian Pavel pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dacă am înțeles bine, vrea cineva să verificăm? Atunci verificăm. A votat toată lumea? Atunci e închis votul. Se adoptă. Amendamentul 55 și bugete 7, prima parte, sunt identice, le putem uh, vota acum pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 54 retras, compromisul F pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 59 și bugete 7, cea la treia parte, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge. 60 retras, cam compromisul H pentru, împotriva, abțineri se adoptă, compromisul G pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul compromisul I, ce este pentru, împotriva abțineri. Se adoptă amendamentul 53, nu? E corect? Întreabă președintele. Compromisul K. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul L. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul M. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul N pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul U pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul P pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul X pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul S pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Apoi, suntem la amendamentul 84. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13, următoarea pagină. Amendamentul 91 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, aș vrea să-l verificăm. A votat toată lumea. Atunci închidem votul și se respinge. Amendamentul 93. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 92 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 94 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul Q pentru împotriva abțineri se adoptă. Bugete 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. O clipă, spune președintele, compromisul R pentru împotriva, abțineri, se adoptă. Următoarea pagină, compromisul T. Am terminat cu R. Deci compromisul T pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă compromisul U pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă Compromisul V pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul W pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 117 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul Y pentru împotrivă abțineri se adoptă. Apoi bugete 9 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, sunt destul de sigur. Apoi am ajuns la compromisul Z pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 128 cu un amendament oral din partea lui Emilian Pavel pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm, vă rog. Toată lumea a votat. Se adoptă. Astfel ajungem la bugete 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20, 129 și bugete 11 sunt identice, putem vota împreună pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 130 pentru. Împotrivă. Abțineri. E foarte greu de numărat. Verificăm la 130 electronic. A votat toată lumea. Închidem votul. 27 la 24 se adoptă. 131 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul AA pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 134 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AB pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri, cred că este respins. Vrea cineva să verificăm? Atunci hai să verificăm. 138. A votat toată lumea? Se respinge. Compromisul AC pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul AD pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendament Punctul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 26 pentru, împotriva abțineri. Se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă compromisul A pentru, împotriva abțineri. Se adoptă amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 28 într-un vot pe părți. Prima parte, vă rog să ridicați mâna pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotriva, abțineri Trebuie să verific. 34. Verificăm electronic. A votat toată lumea, atunci închidem. Deci 26-24 se respinge. Compromisul ce pentru? Potrivă abțineri. Se adoptă amendamentul 36 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 35 retras. Bugete 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu, haideți să-l verificăm încă o dată. 37 se verifică acum. A votat toată lumea. 28-23 se adoptă. Bun. Și aici avem trei voturi, sau două, nu, sunt două, spune președintele. Votăm mai întâi pentru mandat și apoi pentru componența echipei. Deci, mai întâi, votul final. Votul final, deschidem votul acum. A votat toată lumea? Se adoptă și felicitări raportorului, raportoarei. Și acum mandatul, cel de-al doilea vot, votul e deschis. A votat toată lumea. Apoi putem încheia votul și este evident cu largă majoritate. Încă o dată, felicitări raportoarei. Cazul acesta trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă, Eurofund, și trecem la compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul D2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Verificăm compromisul D2. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Atunci închidem votul. So, we will all remember. One point, one point, point for you. Okay. Was Abstimmung Kompromiss C? Kompromissul C. Nu? Mai supunem la vot odată D2. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 de voturi împotrivă. Deci se respinge compromisul D pentru, împotrivă, abține, se adoptă amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul pentru împotriva abține se adoptă. Compromisul H pentru împotrivă abțineri se adoptă. Bugete 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul Y pentru împotrivă abțineri cred că se adoptă, dar verificăm compromisul Y. S-a închis votul. Compromisul Y se adoptă. Și ajungem la amendamentul 121. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 121. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 100. Compromisul I. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul I2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15, pen, împreună cu amendamentul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 se respinge. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 pentru, este caduc, mă scuzați. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul T pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 140 retras, amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142 devine caduc. 145 pentru, împotrivă, abțineri, 145. 145 se adoptă. Trecem la 146, caduc, compromisul U pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul U2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, mă scuzați, spune președintele, da, ați fost foarte atenți. Compromisul V pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 152 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 153 caduc și ajungem la 158 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 161 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 161 S-a închis votul și se respinge. 33 și 162 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul V2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, dar verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 164 și 165 identice și 166. Deci toate trei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și avem bugete 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul X pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Bugete nouă. A votat toată lumea. Scuze. Compromisul Z pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, mă scuzați, se adoptă. 176 caduc, 122 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Și 39 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 179 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm. Au votat toți. Se adoptă. 180 s-a rezolvat. Compromisul WA pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41, 41 și 185 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul WB pentru nu doriți verificare. Verificăm sau nu verificăm? Da, eu vă verific pe toți. Bine, verificăm 41 și 185 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul dublu B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 191 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul dublu C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 196 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 197 caduc, 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 198 pentru, împotrivă, abțineri. Dar cei de la S și D nu prea ridică mâna, vă rog. Haideți să verificăm. Vă mai prind eu. A votat toată lumea? 198. A votat toată lumea. Bine, se respinge. 199. Pentru. Împotrivă. Iar îmi faceți viața grea. Verificăm. A votat toată lumea. Închidem votul. Se adoptă. Bun, și amendamentul 44 inacceptabil, compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 48. A votat toată lumea? S-a închis votul. 49. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. 49. A votat toată lumea. Se respinge. Compromisul B. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 caduc. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bine verificăm 57. Se adoptă. de 2. Pentru, împotrivă, Vă rog să mai ridicați odată mâna pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 58 retras. Compromisul B2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. B3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59. Bun. Și supunem la vot raportul astfel amendat. Da. Vot electronic. Da, vot electronic. S-a deschis votul, votul final. A votat toată lumea. Felicitări raportorului. Și acum supunem la vot mandatul, cel de-al doilea vot, de asemenea vot electronic. Dacă a votat toată lumea, am încheiat și votul acesta cu un rezultat bun. Felicitări raportorului și tuturor raportorilor din umbră. Și în, acum, cred că Mâine vom uh, discuta în legătură cu o recomandare a coordonatorilor. Stați puțin. Aveți răbdare. Mâine este o observație din partea mea. Vom sta de vorbă cu coordonatorii să vedem dacă recomandăm ca raportorii celor trei rapoarte uh, Uh, să trateze uh, agenturile la un loc, împreună. Este o decizie a coordonatorilor. Merită să ne gândim la asta. Punctul 11 a fost amânat pentru 28 septembrie și acum trecem, bineînțeles, uh, la raportul lui David Casa, punctul 12 de pe ordinea de zi, măsuri legitime de protejare privind uh, lansatorii de alertă. 41 pentru, potrivă, se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, se adoptă compromisul K pentru împotrivă abțineri. Aș zice că e adoptat, dar verificăm. Votul e deschis. A votat toată lumea? Dacă da, închid votul, se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul P pentru. Deci tocmai am făcut M, spune președintele. Acum am ajuns la P. Să nu încurcăm lucrurile, că să mă ocup eu de asta. Mulțumesc, împotrivă. Se adoptă. Compromisul N pentru, împotrivă, abținere se adoptă. Compromisul Q pentru, împotrivă, abținere se adoptă. Amendamentul 84 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul, nu verificăm, bun, e în regulă. Amendamentul 84. A votat toată lumea. Se respinge compromisul R pentru împotrivă abțineri. Se adoptă amendamentul 90 pentru pen, împotrivă abțineri. Se respinge. Apoi suntem la compromisul S pentru împotrivă abțineri. Se adoptă.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 abțineri se respinge. Verificăm amendamentul 26, vot electronic. A votat toată lumea. Se respinge. Compromisul G pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul H pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Vorbiți serios că vreți să verificați? Da, verific totul, nicio problemă. Deci, iau totuși serios această solicitare, o iau în serios și verificăm electronic 37. După aia pot să numeri încă o dată, să verifici numărătoarea. Bun, a votat toată lumea? Amendamentul 38. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 90, 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm? Amendamentul 40 pentru împotrivă a, se respinge. Bun. Și acum votăm întregul text. Votul este deschis. A votat toată lumea. Avem acum un rezultat. Felicitări raportorului. Ce rezultat? Bem șampanie mai încolo. David? Wer ist das? Wer ist da da? So, wir unterbrechen mal ganz kurz. Facem o scurtă pauză pentru că alo Deci facem o scurtă pauză până când vom afla dacă a sosit, ba nu, a sosit și nu întrerupem. Bun, acum trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, implementarea inițiativei privind ocuparea tinerii în statele membre și le spun bun venit reprezentanților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 Liniște și vă rog să luați loc. Anne Sander. Felin. Feline. să sufasă? Vă vine să credeți? Deci, trecem acum la punctul 13. Punerea în aplicare a inițiativei pentru ocuparea tinerilor în statele membre și îi spun bun venit lui Ian Timovski de la EPRS, care ne va ține o prezentare și ne va arăta care sunt cele mai importante rezultate ale studiului, ale evaluării. Domnule Timovski, aveți cuvântul. Um, thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Este, bineînțeles, o plăcere pentru EPRS să vă prezinte astăzi studiile noastre care au scopul de a vă ajuta în activitatea dumneavoastră. Am înțeles că am 5 minute la dispoziție, așa că pe baza câteva slide-uri voi prezenta pe scurt publicația pe care, din câte am înțeles, ați primit-o cu toții imprimată. Serviciul de cercetare al Parlamentului European, directoratul C, din care face parte Unitatea pentru Valorile Expost, are printre sarcinile sale aceea de a oferi studii interne sau externe pe rapoarte de punere în aplicare. Și voi trece acum imediat la subiect. În acord cu secretariatul, această publicație a fost întârziată cu câteva luni, pentru că atunci când a avut loc workshopul în martie, n-am putut să dăm detalii suplimentare. Am folosit informațiile din raportul Curții de Conturi și răspunsurile Comisiei pentru a încerca să analizăm nu doar situația actuală a pune în aplicare a inițiativei privind ocuparea în rândul tinerilor, ci și uh, să evaluăm dacă s-au atins obiectivele și să indicăm limitele acestei evaluări din cauza relativei lipse a datelor. Principalele informații, bineînțeles, le cunoașteți deja, dar uh, uneori uh, și un public extern uh, citește publicațiile noastre, așa că a fost important să subliniem cadrul și voi urma mai mult sau mai puțin structura publicației. Este important să facem o diferențiere între inițiativa privind ocuparea rândurilor și garanția pentru tineri, care sprijină statele membre cu nivelul cel mai ridicat al șomajului. Inițiativa privind ocuparea tinerilor este o măsură financiară și reacția Uniunii Europene la o situație de criză dovedită de faptul că s-au oferit fonduri rapide, și a crescut prefinanțarea din fondurile europene. Mecanismul de monitorizare este foarte complex pe baza uh, unor articole din regulamentul uh, uh, privind ocuparea tinerilor și Comisia a avut multe dificultăți în a obține aceste informații din partea statelor membre din cauza întârzierii pune în aplicare, creării programelor operaționale și datele nu au fost transmise de comisie, dar nu respectă toate um, garanțiile de monitorizare cerute de dreptul european. Indicăm de asemenea faptul că inițiativa privind ocuparea tinerilor nu este singurul instrument european care răspunde într-un fel sau altul problemei șomajului tinerilor. Din cauza contextului economic și politic mai larg, datele pe care le-am menționat și care uh, se regăsesc în publicație arată mai întâi cum a fost organizată garanția pentru tineret. Uh, cadrul, practic, programele operaționale pe care le-am menționat există acum în majoritatea statelor membre și procesul acceptării de către Comisia Europeană a fost și el un factor care a dus la o adoptare destul de tardivă. Deci, datele privind indicatorii de rezultate pe termen scurt și pe termen lung nu sunt încă disponibile și în raportul comisiei am văzut că s-a făcut un, un efort pentru a arăta că lucrurile progresează și se îmbunătățesc. Deci cifrele prezentate arată că sunt folosite din ce în ce mai multe fonduri europene pentru aceste programe și, pe de altă parte, datele primite de la Comisie arată că în anumite state membre nivelul șomajului scade. Problema este dificultatea de a evalua succesul specific al măsurilor și nu putem găsi o corelație clară. Poate să fie doar, um, uh, poate, poate s-a ghicit doar și Comisia uh, nu poate decât să presupune că inițiativa a avut un efect asupra scăderii șomajului. Deci legătura directă este greu de demonstrat. Practic nu știm dacă există o relație directă sau nu. Și dacă vă uitați în tabelul de la sfârșitul publicației, veți vedea că sunt diferențe mari între cifre E vorba de cifrele din 2015 și parțial din 2016 și peste, câteva, peste vreo două luni veți putea beneficia de cifre actualizate care vă vor arăta dacă aceste procente s-au schimbat mult în ultima vreme sau nu. Analiza uh, sau comp pararea rezultatelor cu așteptările, dincolo de crearea cadrului instituțional potrivit, pentru că unele state membre aveau deja un sistem avansat de mecanisme de sprijinire a ocupării tinerilor, altele nu. Și, bineînțeles, sunt statele care aveau deja aceste sisteme, au beneficiat rapid de posibilitățile de finanțare din inițiativa privind ocuparea în rândul tinerilor și au folosit aceste fonduri pe programe și nu pentru crearea structurii. întrebarea pusă de Curtea de Conturi și știu că raportul este interesat de, răsp- de răspuns este dacă finanțarea europeană a înlocuit sau nu resursele de la nivel național. Comisia spune că nu trebuie să înlocuiască aceste resurse, ci să le completeze și reala eh, influența reală poate fi eh, măsurată de, doar treptat. Iată ultimul eh, slide cu concluziile. Practic, este dificil de evaluat în momentul de față dacă eficiența inițiativei privind ocuparea în rândul tinerilor a fost una directă. Va fi mai ușor să facem această evaluare după ce vom primi noi date, dar, după cum știți, evoluția de-a lungul uh, celor doi ani, chiar dacă nu a fost așa de ambițioasă cum s-a prevăzut, a permis garantarea unei finanțări inițiale și, după cum vedeți, evaluarea noastră este că este important să notăm faptul că probabil um, această um, uh, sursă a ajutat, dar probabil diferența dintre o abordare strict retorică și una uh, pragmatică este mare și, practic, în aprilie anul acesta, publicațiile comentau rapoarte de la comisie și spuneau că în ciuda inițiativei pentru ocuparea tinerilor, uh, încă um, milioane de tineri în Europa încă nu au un loc de muncă. Cred că este o percepție, chiar dacă obiectivele sunt ambițioase, și anume de a răspunde tuturor nevoilor tuturor tinerilor. Și știți că Curtea de Conturi a încercat și ea să ceară ca soluțiile europene să fie cât mai apropiate de realitate și urez raportorului și celorlalți deputați mult succes în raportul privind punerea în aplicare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și îi voi da cuvântul acum raportoarei Romana Tomci. Vă rog. Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Mai întâi Doresc să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest raport cu expertiza lor, care au contribuit la pregătirea acestui proiect de raport, pentru că atunci când am început când ne-am apucat de această sarcină, ne-am dat seama foarte repede că nu va fi deloc ușor din toate motivele menționate aici. Practic, erau foarte puține date concrete disponibile, date de calitate, date statistice. În acest domeniu ele sunt foarte slab, foarte puține din punct de vedere cantitativ. Am reușit totuși să formulăm câteva mesaje cheie pe care dorim să le transmitem și acestea să regăsesc în raport și reflectă și punctul meu de vedere. Le voi menționa în ordine. Întâi, trebuie să ne punem o întrebare foarte importantă și anume, care va fi viitorul acestei inițiative pentru ocuparea tinerilor. Discuția în legătură cu această chestiune și anume dacă inițiativa va continua să existe și sub ce formă este una foarte importantă și nu ne-am încheiat încă misiunea Astăzi, în Uniunea Europeană, șomajul, uh, nivelul șomajului în rândul tinerilor este foarte ridicat și tinerii trebuie să poată să conteze pe ajutorul nostru. Este de asemenea foarte important să găsim răspuns la următoarea întrebare. Ce facem cu bugetul prevăzut pentru această inițiativă? Oare trebuie să suplimentăm? Eu cred că da și sprijin această posibilitate, dar trebuie de asemenea să ne asigurăm că acest buget va fi pus în aplicare în mod responsabil sau mai responsabil cel puțin decât până acum. În acest raport am subliniat de asemenea importanța voinței politice, importanța sprijinului politic atunci când vorbim despre șomajul rândul tinerilor. Aceasta este de asemenea foarte importantă și aș dori să subliniez încă un aspect foarte important și anume legătura între piața muncii și sistemul de învățământ. Cred că tinerii intră, de, practic, um, participă la cursuri de formare care însă nu le permit să obțină neapărat un loc de muncă. Deci doar schimbarea sistemului de învățământ ne va face să obținem rezultate mai bune pentru că bani putem să injectăm într-una, dar sunt măsuri, deci finanțările sunt măsuri pe termen scurt și practic duc la crearea unor posturi artificiale. Noi am dorit ca aceste posturi să fie durabile. Trebuie de asemenea să ne gândim la uh, care este definiția locurilor de muncă de calitate. Nu am ajuns la un acord în legătură cu această definiție, dar în momentul în care am studiat diverse cifre, am ajuns, diverse surse, am ajuns la uh, concluzia că locurile de muncă create prin aceste programe pun anumite probleme de calitate și uh, de perenitate, pentru că un loc de muncă uh, care este făcut doar pentru câteva luni uh, este practic un loc de muncă de proastă calitate și consider că decizia Um, de a crește pragul de vârstă la 29 de ani, deci de la 25 la 29 de ani, um, este o, decizie bună pentru că tinerii intră pe piața muncii din ce în ce mai târziu și cred că trebuie să ne adaptăm la această situație și este o măsură pe care o consider bună. Aș uh, dori în încheiere să subliniez un aspect de importanță la nivel local și regional și anume ce localitate, ce regiune va primi aceste resurse. Poate că e posibil să acordăm aceste resurse unor uh, zone mai mici decât regiunile actuale și sunt convinsă că această reorganizare în repartizarea regională vom, ne va permite să facem un salt calitativ și astfel să îmbunătățim um, eficacitatea programului. Misiunea este una pe teren. Uh, vom, avea o misiune uh, între 19 și 21 septembrie în Slovenia și în Croația, unde vom uh, avea ocazia să ne întâlnim cu um, actori de pe teren și sunt convinsă că vom învăța, vom afla lucruri importante pe care le vom putea include în raportul nostru. Sunteți cu toții bineveniți să participați la această emisiune și vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul și vă urez tuturor vacanță plăcută. Mulțumesc! Iar acum din partea grupului S și D, domnul Benifei. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor, pentru prezentarea proiectului de raport. Acesta nu e primul schimb de opinii pe care îl avem pe acest subiect. Am discutat, am avut deja o discuție informală între raportorii din umbră pe această temă. Acest lucru demonstrează că raportarea a avut o atitudine deschisă încă de la început. Am apreciat în mod deosebit atenția acordată um, actorilor interesați cu care ne-am întâlnit luna trecută și cred că a fost, această întâlnire a fost esențială pentru a avea contribuția lor. Um, cred că este important și este o metodă de lucru foarte utilă, aceea de a discuta periodic cu aceștia și în următoarele faze, după munca din comisie. Eh, bineînțeles, misiunea în Croația și Slovenia va fi un moment important în acest sens. Cred că nu se pune doar o problemă de metodă, ci o problemă de alegere politică și acest raport ne oferă posibilitatea să promovăm ehm, priorități politice, deci nu să facem eh, un raport strict tehnic și putem să promovăm rolul Parlamentului în discuțiile privind inițiativa, privind eh, ocuparea rândul tinerilor și privind garanția pentru tineri. Așa cum a spus doamna raportor, într-adevăr trebuie să folosim acest document, acest raport de punere în aplicare pentru a evalua eficiența eficient, inițiativei pentru ocuparea tinerilor în atingerea obiectivelor Organizației pentru Tineret, prezentând în același timp recomandări pentru a-i îmbunătăți funcționarea pe viitor. Un element esențial în acest sens vizează un punct critic uh, sau un element critic identificat în uh, multe state membre. E vorba de calitatea locurilor de muncă oferite tinerilor. Și se face referire la raportul Curții de Conturi, care, pe de o parte, e util în a identifica elemente critice din punerea aplicarea programelor, folosirea uneori ineficientă a resurselor alocate sau doar atingerea parțială a obiectivelor fixate, mai ales uh, pentru uh, a atinge și tinerii inactivi. În legătură cu în, în studiul privind funcționarea inițiativei privind ocuparea tinerilor în statele membre, um, în raportul uh, publicat de comisie se documentează anumite cifre. Uh, subiectul calității ofertelor este un uh, subiect important. După părerea mea, Parlamentul European trebuie să aibă ambiția să identifice criterii specifice, universale pentru calitatea ofertelor, sprijinind în acest sens uh, raportul Comisiei, dar și activitatea Consiliului și al Organizației Internaționale a Muncii. Deci e vorba de studii de la um, uh, Organizația Internațională a Muncii. Sunt convins că, în legătură cu acest aspect delicat și dificil, vom ajunge la un acord între grupurile politice și mă bucur că în text, doamna raportor spune clar că e nevoie să continuăm să finanțăm inițiativa privind ocuparea tinerilor în următorii ani și cred că aceasta este baza pentru oricare discuție în acest, în acest sens. Și sprijin analiza că inițiativa pentru ocuparea tinerilor și garanția pentru tinere trebuie să fie înțelese ca instrumente pentru a facilita faza de tranziție între învățământ și piața muncii, dar singure nu au capacitatea de a crea nouă locuri de muncă. Pentru asta e nevoie de politici naționale și europene ambițioase pentru a stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă de calitate conform indicațiilor din pilonul social. După ani de zile de criză economică, care s-au răspuns cu rețete de macroeconomice cu siguranță greșite, cu un impact dramatic asupra generațiilor celor mai vulnerabile, trebuie să schimbăm metoda și să evoluăm spre mai multe investiții în domeniul social. Garanția pentru tineret și inițiativa privind ocuparea tinerilor poate pot, pot să devină mecanisme utile și structurale pentru a facilita uh, această sarcină. Mulțumesc! Mulțumesc, îi dau cuvântul acum lui Anne Gerike, cuvântul în numele grupului ECR. Yes, on behalf of Jana Signanska, our shadow rapporteur. Um, iau cuvântul în numele raportorului nostru din umbră, care mulțumește doamnei Ton și echipei sale pentru raport. După cum toți raportorii în știu, este un raport dificil, un raport pentru care dorim să ajungem la un context și grupul nostru ne buc- se bucură că textul reflectă prioritățile noastre. Dorim să subliniem faptul că este foarte important să se facă eforturi de către statele membre pentru ca inițiativa pentru ocuparea tinerilor să funcționeze și să obțină rezultate tangibile. Pentru noi, rezultatele înseamnă locuri de muncă durabile. Alături de raportorii din umbră, consider că trebuie să sprijinim o mai bună monitorizare a programului pentru ca el să poată fi ameliorat în viitor și adaptat mai bine la nevoile tinerilor. M-am bucurat că am putut găsi în text un apel uh, pentru a atinge și pe tinerii care se află cel mai departe de piața muncii, cum ar fi tinerii cu dizabilități. Aștept cu nerăbdare să cooperăm în continuare foarte bine și sprijin evaluarea inițială a doamnei raportor. Iată ce a avut de spus colega noastră. Mulțumesc. Martina Flabaeva are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc Romanei Tomci pentru proiectul foarte echilibrat, pentru organizarea unor întâlniri cu actorii direct implicați. Am avut posibilitatea să uh, citesc documentul, să văd și datele prezentării. Deci, uh, dar uh, nu, v-aș ruga totuși dacă puteți să printați documentele, Ehm, în momentul în care au loc asemenea prezentări ca să avem și posibilitatea să le urmărim cu mai mare atenție. Ehm, Romana în acest raport a realizat un document foarte echilibrat și trebuie să discutăm atât rezultatele pozitive ale inițiativei pentru ocuparea forței de muncă a tinerilor, cât și lacunele și provocările pentru viitor. Și uh, ne uh, gândim și uh, că există o foaie de parcurs foarte strictă pentru implementarea inițiativei, dificultăți în uh, depistarea necesarului și multe alte probleme birocratice. Nu au existat date demne de încredere pentru un tabel comparativ. Deci este nevoie de un efort mai mare din partea statelor membre pentru o mai bună legătură între sistemul educațional și piața muncii. De aceea ar fi nevoie de un fel de triunghi eh, să implicăm sistemul eh, educațional, piața muncii și, eh, de asemenea, toți cei care legiferează, decidenții politici în acest tip de cooperare, pentru că este nevoie de o sinergie și cooperare între diverse niveluri, planul comunitar, planul național, planul local, toți trebuie să se implice și cred că discuția noastră pe viitor trebuie să se concentreze pe aceste aspecte. Și uh, Discuția este de fapt una foarte largă pentru că și alte eh, comisii elaborează avize. Avem nevoie de un aviz din partea Comisiei pentru Cultură care se referă la sistemul educațional, dar și din, un aviz din partea Comisiei pentru probleme bugetare și din partea Comisiei de control bugetar, pentru că trebuie să vedem cum măsurăm implementarea și eficacitatea acestui program. Mulțumesc pentru această abordare foarte echilibrată. Mulțumesc la rândul meu, spune președintele și dau cuvântul Taniei Gonzales din parte uh, GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să îi mulțumesc doamnei Tomci. Cred că uh, există multe elemente pozitive în acest raport, mai ales mi se pare a fi important că uh, trebuie să evaluăm rezultatele acestei inițiative pentru tineret și să le plasăm într-un context. După 5 ani, Șomajul în rândul tinerilor încă are uh, proporții alarmante, aproximativ 20%. În țara mea, în Spania, chiar uh, se ajunge la 40%. Iar în ce privește uh, uh, hotărâre a curții de conturi, se pare că prea puține lucruri s-au schimbat și că uh, statele membre au luat măsuri diferite unele au elaborat programe regionale, programe ocupaționale, alte state au dezvoltat strategii ocupaționale pe plan național. Și în ce privește finanțarea din Fondul Social European, ar trebui să um, fie favorizate măsurile în acele țări în care situația este deosebit de critică. Se pare că um, Există uh, 14 uh, milioane de tineri care uh, trebuie să fie cuprinși în aceste programe ocupaționale, dar este vorba și de locuri de muncă de înaltă calitate. Acest lucru este, în primul rând, uh, o problemă fundamentală. Când se elaborează strategia pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, um, s-a constatat că există și tineri care nu au pregătire adecvată, dar um, în primul rând, marea problemă este că lipsesc locurile de muncă pentru tineri, iar uh, cele care sunt create uh, sunt cu condiții de precaritate, sunt pe termen scurt, oricum, această limitare a contractelor de muncă pentru tineri uh, este o problemă, pentru că în continuare duce la uh, marginalizarea tinerilor. Asta nu poate să fie până la urmă o soluție pe termen lung. Deci ar fi mult mai bine să uh, găsim alte accente Uh, locurile de muncă existente să uh, fie transformate prin uh, proiecte inovative, astfel încât să ne îndepărtăm de la aceste condiții de muncă precare. Mulțumesc foarte mult din partea verzilor acum, doamna Ranche. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc și Romanei Tomci pentru această bază de discuție și cred că două mesaje se bucură de susținerea noastră a tuturor. Trebuie să mergem mai departe cu inițiativa pentru tineret, să transmitem un semnal foarte clar și, în al doilea rând, să îmbunătățim situația existentă pentru că există elemente, probleme care trebuie să fie rezolvate și această inițiativă să devină mai eficientă, mai inclusivă. De asemenea, aș dori să mă refer la alte trei aspecte, chiar dacă unele au fost menționate și de colegi. Cred că trebuie să avem o analiză corectă a situației, pentru că în clipa de față încă lipsește. Asta uh, um, îngreunează munca la raport, dar trebuie să începem de undeva și, în al doilea rând, și asta a menționat și raportoarea, cum definim ofertele de înaltă calitate, pentru că uh, aici uh, este implicată și o problemă politică. Și uh, cred că ar trebui să vedem cum putem uh, evita problemele, pentru că nu are niciun rost să creăm locuri de muncă precare. Eh, iar ultima chestiune, care de asemenea este menționată în proiectul de raport, dar cred că putem să avem o formulare eh, mai amplă. Programele pe care le-am eh, implementat au avut succes, au avut succes atunci când organizațiile Um, care reprezintă pe tineri au fost uh, implicați în elaborarea acestor programe și trebuie să menționăm acest lucru foarte clar uh, pentru că noi trebuie să demonstrăm uh, în această comisie și în Parlamentul European că ne preocupă foarte mult destinul tinerilor. Am avut, sigur, și misiuni la fața locului în diversele regiuni, dar uh, trebuie să existe această concluzie mai clar formulată. Mulțumesc foarte mult din partea grupului ENF, acum uh, doamna Mile. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport privind inițiativa pentru uh, tineret are și o constatare din partea Cursii de Conturi și se regretă că niciun stat membru în clipa de față nu uh, poate să prezinte rezultatele clare ale acestei inițiative. Eu cred că trebuie să uh, transpunem în practică această inițiativă, dar și raportoarea solicită și date credibile în legătură cu modul în care se derulează aceste programe și această strategie. Este important ca uh, fondul pentru inițiativa uh, de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor să uh, poată fi completat și de inițiativele naționale ale statelor, pentru că Altfel va trebui să ne întrebăm din nou dacă lacunele existente în clipa de față vor putea să fie corectate. Pentru că acum, deja de patru ani, facem eforturi în acest sens. Va trebui să vedem și sumele investite uh, pentru ce au fost afectate. După aceea, în ce privește deplasarea în Croația și Slovenia, sigur că vom putea vedea care sunt rezultatele la fața locului, pentru că șomajul în rândul tinerilor este un mare eșec al politicii europene și în mod special în ce privește existența locurilor de muncă, pentru că există procentaje între 20 și 55% șomeri în rândul uh, tinerilor până la în vârsta de 30 de ani. De aceea noi urmărim cu foarte mare atenție aceste discuții și evoluția strategiei în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Dacă mai dorește cineva să intervină, dar mult mai mult decât au spus raportoarea și raportorii din umbră, nu văd, ba da, Danuta, îmi cer scuze, Danuta. Mulțumesc, domnule președinte nu știu ce s-a întâmplat, pentru că încă de la bun început uh, am semnalat dorința mea de a interveni, dar se pare că uh, nu ați obținut această informație. Vreau să-i mulțumesc Romanei pentru acest proiect de raport și pentru o idee excepțională de a avea întâlniri la fața locului cu tineri în diversele regiuni, pentru a discuta cu ei despre posibilitățile pe care această inițiativă le-a creat avem uh, birouri de informații ale Parlamentului European în statele membre și uh, acelea pot să constituie locul cel mai indicat pentru asemenea întâlniri um, am uh, participat și eu la o asemenea întâlnire împreună cu domnul Balaș și a fost o întâlnire foarte rodnică și am putut să vorbim și cu raportorul despre probleme și despre soluții. A fost uh, o inițiativă foarte bună, ar merita să fie continuată, trebuie să ne întâlnim cu beneficiarii pentru care noi încercăm să elaborăm soluții. În al doilea rând, primim rapoarte din partea Curții Europene de Conturi privind garanția pentru tineret, inițiativa pentru ocuparea tinerilor și primim de asemenea rapoarte eh, despre fondul nostru social și trebuie să vă spun că mereu auzim că există încă puncte slabe. Și asta nu ne dă niciun fel de șansă să evaluăm aceste fonduri, dacă sunt bine valorificate, dacă dau rezultate sau nu. De aceea ar trebui să ne gândim uh, ce criterii introducem în aceste programe pentru a putea spune după aceea clar uh, care este numărul de tineri care au fost uh, școlarizați, reorientați profesional, câți tineri au primit un contract de muncă, un contract de muncă permanent. Și ăsta nu este deloc simplu. Din, uh, deja din motivul că uh, de multe ori cadrele didactice din statele membre uh, nu întrezăresc la timp schimbările care au loc pe piața muncii. Deci noi ar trebui să îi pregătim pe acești tineri să-și caute muncă Uh, să, uh, sau să uh, devină lucrători independenți. Dar trebuie să stimulăm spiritul antreprenorial. Pentru că astăzi tinerii par a fi interesați de a înființa acele întreprinderi turcoazi, cum le numim noi, să fie proprii angajați. Deci eu cred că ar trebui să putem elabora modele care se pregătească pe tineri și în acest sens. Și bineînțeles că este nevoie și de o pregătire profesională a cadrelor didactice pentru a putea uh, să îndeplinească funcția de mentori. Ei în clipa de față nu dispun de suficiente informații pentru a putea să le transmită. Trebuie să vedem și cum putem verifica pregătirea uh, preparatorilor. Asta doream să spun și Doresc raportoarei mult succes, sper ca programele noastre să poată fi evaluate corect și cred că nu ar fi deloc o gre- idee greșită dacă cel puțin două programe ocupaționale ar putea să fie îmbinate cu uh, garanția pentru tineret. Îmi amintesc că au existat vremuri în care uh, am vorbit la început despre garanția pentru tineri și colega noastră, doamna Moran Chartier, și alți colegi ne-au invitat în regiunile lor pentru uh, a vedea la fața locului cum stau lucrurile. Este vorba de a crea șanse pentru tineri. Mulțumesc foarte mult, dar nu, dar, dar cred că a fost vina mea că nu am văzut la timp înscrierea ta la cuvânt. Bun. Alte luări de cuvânt? Nu? Atunci dați-mi voi să fac și eu trei observații care pot să fie stimulative pentru continuarea dezbaterii. Cred că ar trebui să punem mai mult preț pe calitate, pe calitatea măsurilor la nivel național. Să, să verificăm această calitate. Eu însă participând la formarea profesională am trăit o fază în care exista o, un șomaj mare în rândul tinerilor și s-a încercat ca acesta să fie prelucrat cumva statistic. Dar aceste măsuri nu aveau niciun fel de efect, nu creștea gradul de ocupare. Practic, pur și simplu se scădea statistic, prin metode statistice, procentul de tineri șomeri. Dacă s-ar uh, genera astfel de măsuri în programul nostru, mi s-ar părea nepotrivit, ar fi total greșit pentru că nu ar crea niciun fel de loc de muncă nou. Apoi, sunt într-adevăr convins că noi nu reușim să rezolvăm problema cu mijloacele noastre. Noi nu putem decât să ajutăm statele să-și rezolve problema. Dacă acele programe nu sunt întărite și completate, atunci uh, nu folosesc la nimic. Și în al treilea rând, sunt perfect convins că dacă nu începem să ne implicăm pentru un program mai bun de investiții decât cel propus de domnul Juncker, atunci nu cred că vom rezolva problema șomajului în rândul tinerilor și asta nu numai în uh, statele în criză. Ultima solicitare către comisie și poate că raportorii ar putea discuta despre acest lucru, cred că sistemele noastre formale profesionale au diferite niveluri de calitate. Cred că sugestia Danutei în ceea ce privește capacitățile corespunzătoare de formare, respectiv formatorii, este foarte bună. Nu se poate spune că nu putem face nimic, ci trebuie să-i ajutăm pe tineri indirect, creând un potențial de calificare. Practic, trebuie să formăm mai mulți instituții instructori sau mai mulți formatori. Nu dau acum un nume, dar în anumite state sunt probleme pentru că sistemul de formare profesională este rămas cu 10 ani în urmă. Și aceste state trebuie sprijinite astfel încât să recupereze decalajele. Pentru că trebuie să se creeze cunoștințe care se pot transforma într-o meserie. Exact în această direcție trebuie să lucrăm și aici trebuie să venim cu recomandări din partea comisiei noastre pentru ocuparea forței de muncă. Garanția pentru tineri și programele ar fi astfel mai eficiente și s-ar dezvolta mai departe. Cam acestea sunt sugestiile mele. Mulțumesc uh, celor care au contribuit și le urez uh, raportorilor mult succes pentru viitoarea lor muncă. Termenul limită pentru amendamente 26 septembrie pe 10 octombrie vom discuta despre amendamente în comisie și pe 4 decembrie se va desfășura votul. Nu știm când va ajunge dosarul la plenară, dar ne așteaptă câteva luni intense pentru că avem aici de a face cu un capitol care chiar ne preocupă în mod deosebit. Mulțumesc pentru colaborare. Bun. Astfel am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi însă suntem la kilometri distant, ă, am terminat cu foarte mult timp înainte de termenul prevăzut. O avem pe raportoare aici, dar văd că unii pleacă, tocmai pleacă raportorii din umbră sau lipsesc, nici n-au venit. Sunt cumva descumpănit, nu știu dacă ar trebui să începem sau nu, sau să facem o scurtă pauză, poate nu se schimbă nimic în această pauză. În orice caz, lipsește Sofia Ribeiro. Maria Area, nici nu o văd în sală. Sau? Ba da, o văd acum. Maria Arena. Cum am putut să te trec cu vederea? Ulrike Trebezius, mai lipsește Lynn Boylan, nici ea nu e aici. Tamaș Mejerici nu este aici. Deci o pauză foarte scurtă, nu? Poți să dai niște telefoane? Dann fangen wir mit dem Thema an. Atunci deci, haideți să intrăm în subiect. Deci, politici economice în zonele rurale, Iana Tom este raportorul și îi dăm cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Din câte înțeleg, raportorii din umbră au dispărut. Este aproape ultima zi și pot transmite contribuția mea în scris dacă ei nu sunt aici. În orice caz vom avea o cooperare bună. Este vorba de politicile economice în zona euro sunt câteva statistici bune, dar nu putem fi prea optimiști. În martie 2017, 9,5% um, era rata șomajului. În martie 2016 era 10,2%. Încă o dată, în ciuda îmbunătățirilor recente, ratele șomajului nu s-au întors la nivelul de înainte de criză. Temerile mele se referă și la șomajul în rândul tinerilor. Sunt într totul de acord cu ceea ce s-a spus. Uh, mai devreme. În uh, observațiile de încheiere, de încheiere șomajul în uh, rândul tinerilor este o problemă foarte mare. În martie 2017 um, rata șomajului era de 19,4 în rândul tinerilor, mai scăzută decât în martie 2016, unde uh, aveam o rată de 21,3%, însă este în continuare inacceptabilă cum știți, există diferențe între state ceea ce privință, privește rata, eh, situația piețele de muncii și dezvoltarea, de asemenea nivelul de implementare a reformelor, eh, unele sunt limitate, eh, s-au identificat anumite probleme în 2016, iarăși ar, ar trebui să se îmbunătățească performanța piețelor și eficiența lor. E nevoie de Uh, investiții suplimentare, inițiativa pentru ocuparea tinerilor, de asemenea trebuie monitorizată implementarea, având în vedere ultimele concluzii ale studiului Cursii de Conturi, mai ales în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor și inițiativa respectivă. Nu toate statele membre au uh, asigurat în cazul tinerilor că există acces la formarea vocațională, a existat un termen de patru luni pentru integrarea durabilă pe piața muncii. Există acea legislație soft pentru ocuparea tinerilor și asta depinde de bună voință a statelor membre. Ocuparea rândul tinerilor și adulților, iarăși e rezultata, rezultatul sau șomajul este rezultatul unui sistem de educație cu lacune sau slab vine vorba de forța de muncă calificată. În 2015, guvernul a cheltuit pe educație 4,9% din PIB, însă a fost mai puțin, acest, decât, asta era media și a fost mai scăzută în anumite state membre. Sunt lucruri foarte strâns legate între ele. Um, problema um, și provocarea actuală este sunt legată de educație. Acum vorbim și despre dig- competențe digitale, care nu trebuie definite foarte restrâns, capacitatea de a lucra pe platforme digitale. Există tot felul de competențe și abilități legate de aceste noi tehnologii. Cred că în următorii 10 ani nu se poate face nimic pe piața muncii dacă nu ai competențe în zona digitală. Calificarea este necesară aici pentru a uh, rezolva dezechilibrele în ceea ce privește abilitățile. Trebuie și un echilibru între dimensiunile sociale și politice. Acesta va facilita o analiză a situației economice, fenomenul sărăciei din cauza lipsei de educație și atingerea obiectivelor 2020. Trebuie să facem uh, recomandări statul membre ceea ce privește incluziunea și protecția socială. Scheme de venit minim ar putea juca un rol important în scăderea uh, reducerea sărăciei. Cam acestea sunt recomandările cele mai importante și aștept cu nerăbdare comentariile și observațiile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc. Deocamdată nu avem decât un uh, raportor pe Maria Arena de la SD. Deci trebuie deocamdată să-i reprezinte pe toți ceilalți raportori din umbră. Maria, te rog. Merci. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă raportor, pentru prezentare. Sunt de acord cu dumneavoastră că dacă scade rata șomajului astăzi, putem să ne bucurăm de asta, dar în același timp nu trebuie să ne bucurăm prea repede, pentru că dincolo de aceste cifre, de aceste statistici, din păcate, încă există multă precaritate pe piața muncii, pentru că scăderea șomajului nu înseamnă că s-a îmbunătățit calitatea ocupării și nici nu s-a îmbunătățit neapărat calitatea vieții europenilor în anumite regiuni cu disparități mari, um, în anumite țări și în anumite regiuni Există, mediile ascund uh, mult șomaj uh, în rândul unor categorii sociale mai fragile cum ar fi tinerii, femeile, pentru că astăzi șomajul um, sau nivelul de ocupare al femeilor este insuficient în întreaga Europa și în anumite țări și regiuni există disparități mari în ocuparea femeilor repet câteva priorități ale grupului S și D pentru a promova Europa socială. Ehm, așa cum am spus, prioritatea numărul 1 trebuie să fie educația, formarea continuă, pe care trebuie să o promovăm mai ales în rândul tinerilor tineri care azi au diplome și totuși au, de, au dificultăți în a găsi un loc de muncă, iar tinerii fără diplome au și mai mari dificultăți în a găsi un loc de muncă. Deci e important să putem să îmbunătățim accesul la educație pentru toți tinerii, educația formală, care se termină cu diplome, dar și educația informală, care poate să fie valorizată în, în um, procesul de căutare al unui loc de muncă. Pe de altă parte, nu păstrarea dispozitivelor de garanție pentru tineri și inițiativa pentru ocuparea tinerilor este necesară, este necesară să crească bugetul acestor uh, programe. Nu este normal că, pentru că Punerea în aplicare a garanției pentru tineri astăzi nu este eficientă. Garanția propusă de Comisia Europeană trebuie să renunțăm la această inițiativă. Nu, trebuie să facem mai mult și mai bine în aplicarea garanției pentru tineret și inițiativa pentru ocuparea tinerilor. Cred că dacă suntem capabili să obligăm statelor membre să respecte un pact bugetar, trebuie să fim capabili să obligăm statele membre și să punem în aplicare măsuri eficace mm, pentru a oferi locuri de muncă tinerilor. E vorba aici de viitorul Europei, de viitorul tinerilor noștri. Deci trebuie să fim mult mai exigenți când vine vorba această garanție pentru tineret și eficacitatea ei. Deci cer să se facă mai mult și mai bine pentru a ajuta pe tineri. O a treia prioritate este o politică care favorizează echilibrul între viața privată și viața profesională. Am vorbit adineau de divergențele, când de, de diferențele între nivelurile de ocupare ale femeilor și bărbaților în Europa. Din păcate, acest lucru datorează faptului că femeile nu reușesc să concilieze viața privată cu viața profesională și este important uh, să continuăm uh, să uh, facem să avanseze acest pachet privind concilierea. Mă bucur de propunerile Comisiei privind concediul de paternitate, de exemplu, dar cred că să și aici trebuie să facem mai multe pentru structurile pentru copii mici, de exemplu, să oferim mai multe structuri care să permită această conciliere a vieții private cu viața profesională. Următoarea prioritate este îmbunătățirea negocierilor colective. Pentru unii, sindicatele sunt uh, cele care nu reușesc ca lucrurile să continue așa, pentru că protejează lucrătorii. Modelul european este un model uh, bazat pe echilibrul între diferitele forțe și anume între patronat și sindicate dar a ne priva de negocierea colectivă înseamnă a ne priva de instrumente care permit să se atingă echilibrul între aceste forțe și Uniunea trebuie cu siguranță să uh, încurajeze din nou dialogul între sindicate și partenerii sociali, um, negocieri colective pentru a se asigura condiții de lucru lucrătorilor cât mai bine adaptate la nevoile lor și care să respecte cât mai mult situația lor. Și negocierile colective sunt, bineînțeles, extrem de importante. O altă prioritate legată de dialogul social este aceea de a consolida dreptul sindical, drepturile sindicale și um, care permite promovarea protecției locurilor de muncă și lupta împotriva polarizării salariilor. Astăzi, inegalitățile sunt enorme în Europa și este important mm, să um, ne ocupăm și de acest subiect. Sistemele de protecție socială, cum ar fi pilonul 1 de pensii și um, sistemele de securitate socială. Ne dăm seama că recomandările țară cu țară făcute de Comisia Europeană sunt recomandări care favorizează privatizarea acestor uh, elemente, adică consolidarea pilonului 2 și 3 de pensii și diminuarea pilonului 1, care este până la urmă pilonul cel mai solidar, cel mai just și echitabil pentru lucrători. Și revin aici la echilibrul între femei și bărbați, Rata sărăciei sau diferența între pensiile femeilor și bărbaților este de peste 40% azi în Europa. Dacă nu consolidăm pilonul întâi de pensii și consolidăm doar pilonul 2 și 3, această diferență va crește și mai mult, pentru că femeile azi în Europa lucrează în sectoarele între ghilimele, sărace și nu pot să plătească pensii private. Deci, consolidând acest pilon privați, vom avea diferențe între genuri și mai mari decât astăzi. Și trebuie deci să favorizăm pilonul întâi de pensii uh, și uh, securitatea socială profit uh, de timp, pentru că sunt singura prezente, domnule președinte, pentru a menționa îmbunătățirea calității condițiilor de ocupare. Am menționat deja acest lucru când am vorbit despre locul de muncă precare, dar trebuie să luptăm și împotriva dumpingului social, adică în condițiile sociale cele mai proaste. Există azi în Europa practici care distrug efectiv evoluția spre o um, bunăstare a lucrătorilor. Deci trebuie să luptăm împotriva dumpingului social, împotriva abuzurilor. Din cadrul acestea este esențial pentru a reconcilia cetățenii cu proiectul european. În fine, punem în aplicare de noi indicator social pentru că dacă dorim să măsurăm corect măsurile pe care le luăm, trebuie să beneficiem de date corecte. M-am săturat că vorbim doar de PIB, de creștere economică, Cred că a venit vremea să avem indicatori sociali corect măsurați, măsurabili și care să aibă la fel de multă valoare ca și indicatorii strict economici. Mulțumesc! Bun. Mulțumesc celor cel puțin cinci raportori care tocmai au vorbit. Pentru FDD nu avem raportori, pentru NF nu avem, de aceea, nu mai văd alte intervenții. Cred că putem încheia ziua de azi. Termenul limită pentru amendamente este 19 iulie 2017, cred, la mine apare 16. La ora 12 la prânz, pe 28 septembrie vom avea discuția în Comisia Emploa. Este un aviz către Econ și apoi Econ va vota pentru va, voca, va vota pe marginea avizului nostru. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit și vă urez acum distracție plăcută pe această seară. Ne vedem mâine dimineață la ora 9 și vă rog să fiți punctuali. O seară plăcută. Mulțumesc!